de mândrie națională greșit înțeleasă. Asta a fost intenția mea și asta vreau să promovez. Mulțumesc! So thank you, the colleagues, the debate is closed. Mulțumesc, stimați colegi. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar Calas, pentru prezență. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul uh, uh Iturguais Angulo, raportul anual privind activitatea Comisiei pentru Petiții pe anul 2009. Permiteți-mi să urez un călduros bun venit domnului comisar Șefcovici și dau cuvântul raportorului nostru, domnului Iturgaiz Angulo. 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vă prezint raportul anual despre activitatea Comisiei pentru Petiții pentru anul 2009 de data aceasta. Acest an a fost marcat de trecerea din uh, legislatura 6 către a 7 și s-a simțit și o schimbare foarte puternică datorită schimbărilor în comisie. Două treimi din uh, portofoliul din uh, Colegiul Comisarilor au fost noi. Aș vrea de asemenea să vă transmit câte ceva, câteva informații concrete despre activitatea Comisiei pentru Petiții în ultimii ani, în ultimul an și vreau de asemenea să vă explic ce înseamnă de fapt procedura petițiilor în Parlamentul European și să vorbesc și despre rezultatele și limitele acestei proceduri. De asemenea, raportul dorește să analizeze implementarea recomandărilor primite în decursul timpului care aveau ca scop îmbunătățirea uh, activității acestei comisii. Cele mai importante provocări sunt menționate la început, care se vor aplica după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deci după 1 decembrie 2009. Aceasta s-a întâmplat deci acum șase luni și dreptul um, Parlamentului European de a trata petițiile care vin din partea cetățenilor sunt un instrument în continuare esențial. Foarte important a fost ca faptul că cetățenii să poată să participe mult mai bine la procesul de luare a deciziilor la un, în Uniunea Europeană. Cetățenii pot de asemenea să facă îmbunătățiri, practic, în acest intermediu la activitatea noastră legislativă. Comisia pentru Petiții se bucură acum că, în conformitate cu articolul 150 al uh, regulamentului de procedură al Parlamentului European, poate să lucreze așadar în condiții mai bune și se va discuta de asemenea și raportul cu privire la inițiativa cetățenească care va fi finalizat la sfârșitul acestui an. Există mai multe schimbări care vin de la Tratatul de la Lisabona. Comisia pentru Petiții investiții trebuie să preia așadar răspunderea pentru activitatea mai intensă de schimb între comisiile pentru petiții sau comisiile competente în parlamentele naționale sau regionale. Scopul uh, în această activitate este o îmbunătățire a activității de petiții și se dorește să se reacționeze cât mai repede la dorințele cetățenilor la nivelul potrivit. Foarte important este acum că a intervenit un element obligatoriu care este Carta pentru Drepturile Fundamentale. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aceasta este obligatorie și foarte important este de asemenea această cartă atunci când e vorba de înțelegerea mai bună a drepturilor fundamentale de care se bucură cetățenii. Eu cred că vor fi luate diverse măsuri care sunt necesare din punct de vedere procedural pentru ca aspectele instituționale să poată fi cât de bine modificate pe viitor în uh, scopul unei mai bune apărări a drepturilor omului și a principiilor fundamentale. Acest lucru este esențial, mai ales când ne gândim ce probleme mari întâlnește Comisia pentru Petiții în fiecare zi. E vorba de, de exemplu, încălcarea drepturilor de proprietate al unui stat membru și se știe că nici Comisia și nici Parlamentul nu sunt în manieră în momentul de față să răspundă la aceste cerințe. Domnule președinte, vreau să subliniez relațiile extraordinare pe care le are Parlamentul European cu ombudsmanul european, acesta face eforturi foarte mari pentru a putea informa cât mai bine împreună cu echipa sa opinia publică despre activitatea sa și pentru a contribui la reducerea unor practici procedurale care nu sunt uh, utile. Încercăm așadar să introducem și un cod de comportament mai bun pentru cetățeanul european vis a -vis de instituțiile în general europene sau naționale. Trebuie să clarificăm pentru cetățean care sunt instrumentele care stau la dispoziție și care sunt, de fapt, cele mai adecvate pentru obiectivul pe care vor să-l atingă. Pentru această informare ar fi nevoie de un oficiu comun, unic, dar este clar că primim și proteste din partea cetățenilor. Din 2010, DG Președinție și DGCOM au colaborat în uh, temeiul articolului 201 pentru a rezolva problema nepetițiilor. Tratarea nepetițiilor este de fapt o problemă foarte costisitoare din punct de vedere al timpului și trebuie de aceea să găsim o procedură care să se aplice mai bine pentru a vedea ce putem face cu aceste nepetiții, care sunt 25% din petițiile care intră uh, la noi în comisie. Deci așa, aceasta duce la costuri administrative care până la urmă sunt impuse tot cetățeanului european. Este foarte important să introducem așadar un cod de comportament pentru cazurile când este nevoie să, și este bine să se introducă o petiție. Secretariatul și grupurile lucrează pentru a întocmi un ghid de folosire a Comisiei de Petiții. Voi încheia acum mulțumind în primul rând secretariatului pentru toată activitatea sa. Vă doresc să mulțumesc și comisiei uh, pentru această susținere și pentru faptul că m-au ajutat să întocmesc acest raport. Vă mulțumesc! Can I just ask you next time... Mulțumesc, vă rog, data viitoare, când uh, veți să uh, folosiți cele două minute suplimentare, să cereți acest lucru în prealabil. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar. Bună seara tuturor. În primul rând doresc să mulțumesc domnului raportor pentru aceste documente excelente și pentru activitatea foarte importantă pe care a desfășurat-o și munca enormă care a fost desfășurată aici. Vreau să vă spun că acest uh, raport este mult mai bun chiar decât al predecesorului său, doamna McGuinness, care mm, și, și domnia sa ne-a dat un raport foarte informativ și foarte bun. Vreau să vă spun că după ce ne-am aplecat asupra acestei, acestui raport, Comisia a găsit foarte multe amănunte și sugestii pentru o mai bună cooperare pe viitor, fiindcă este foarte important să recunoaștem importanța crescândă a petițiilor. Vedem acest lucru în uh, cifre și uh, aspectelor pe care le acoperă petițiile. Vreau să uh, mulțumesc și Comisiei pentru Petiții și președintelui, președintei acestei comisii, doamna Mațonei, care a reușit în scurt timp să dea un nou avânt, un nou suflu uh, activității acestei comisii și să stabilească relații bune de cooperare cu alte comisii parlamentare și cu Comisia Europeană, bineînțeles. În continuare, reafirm faptul că Comisia Europeană este gata și este dispusă să coopereze cu Comisia pentru Petiții în ceea ce privește toate aspectele referitoare la petiții și suntem gata să oferim uh, ajutor furnizat de experți și uh, uh, studii contextuale ale diverselor subiecte și să facem, să desfășurăm un schimb de informații privind chestiunile pertinente. Dat fiind că sunt limitat de timp, o să mă concentrez asupra a trei chestiuni care, din punctul de vedere al Comisiei, sunt foarte interesante și foarte importante. Aș dori să vă spun că cea mai importantă chestiune este recunoașterea. Uh, de către raportor a importanței pe care o deține în cadrul cooperării cooperarea cu autoritățile naționale, cu Parlamentul Național și vreau să vă spun că am ascultat cu atenție ideea stabilirii unei cooperări mai strânse cu Comisia pentru Petiții la nivel național, fiindcă în momentul în care vine vorba de legislația națională, autoritățile naționale sunt cele responsabile de punerea în aplicare a acestei legislații. Sunt de acord că e nevoie de o lizibilitate mai bună și uh, o ușurință a accesibilității informațiilor uh, din partea Comisiei. Aici încercăm să ne îmbunătățim activitatea și vreau să subliniez uh, calitatea site-ului pe internet unde încercăm să direcționăm uh, petiționarii către informațiile de care au nevoie. Iar în al treilea rând, vreau să vă spun că mă bucur că săptămâna trecută am reușit să încheiem acordul cadru între Parlamentul European și Comisia Europeană iar uh, o chestiune despre care s-a vorbit uh, este vorba de procedura de încălcare Uh, aceasta ar fost soluționată. Mă bucur foarte mult că s-a întâmplat acest, acest lucru. Nu, mai, nu am mai mult timp la dispoziție, deci o să mă opresc aici. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Mulțumesc, domnule comisar. Acum avem vorbitorii din partea grupurilor politice. Doamna Gruni o să ia cuvântul un minut și jumătate din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, dragi colegi, aș vrea în primul rând să-l felicit pe colegul nostru, Angulo Iturgai, pentru activitatea sa. Sunt de acord cu ceea ce spune cu privire la conținutul acestui raport, dar aș vrea să subliniez două probleme importante care sunt menționate de către raportor în document. Este important, în primul rând, să le explicăm cetățenilor care este diferența între inițiativa cetățenească și depunerea unei petiții la Parlamentul European și rolul pe care îl exercită Ombudsmanul European. Foarte multă confuzie este încă legată de toate aceste trei uh, funcții. Când mă întâlnesc cu cetățenii mei în uh, circumscripția mea, ei nu cunosc, de exemplu, dreptul pe care îl are cetățeanul de a înainta o petiție în fața Parlamentului European. Așadar, trebuie să ne mobilizăm pentru a-i informa mai bine. Este esențial de aceea ca Parlamentul European să aibă cele mai bune instrumente de comunicare. Probabil că vă dați seama că nu există niciun sit internet care să explice de fapt care este procedura de depunere a petiției la Parlamentul European. Nu există niciun fel de informație pentru petiționari pentru ca aceștia să poată urma, urmări, de exemplu, în direct uh, ce se întâmplă cu petiția pe care au depus-o la Parlament. Această lipsă de transparență nu se mai justifică. Este nevoie de mai multă vizibilitate pentru ca cetățenii să fie conștienți că suntem de partea lor. Comisia noastră există și lucrează pentru cetățeni și vrem să-i ascultăm în continuare. Parlamentul European trebuie să facă tot posibilul pentru a putea umple aceste goluri de comunicare care există și pentru a a continua această activitate importantă, deși nu legislativă. Cetățeanul trebuie să fie în continuare în uh, prioritatea noastră principală în fiecare zi atunci când este vorba de orice domeniu. Mulțumesc! Și mulțumesc acum în numele socialiștilor are cuvântul doamna deli. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc uh, din suflet uh, raportorului Iturgai Zangulo uh, în capacitatea mea de vicepreședinte a Comisiei care a elaborat uh, raportul. Este foarte important că au fost interpretate pentru prima dată niște informații statistice și care arată care este de fapt contactul real al uh, acestei comisii și a Parlamentului European în general cu uh, cetățeanul. Această statistică este importantă pentru creșterea încrederii cetățeanului în această instituție. Trebuie să colaborăm împreună cu membrii acestei comisii pentru a reduce birocrația, pentru a eficientiza activitatea cotidiană administrativă a comisiei. Dar, în același timp, este important să și informăm uh, cetățenii despre uh, stadiul uh, procedurii pe care au declanșată. Există și un real, o reală nevoie pentru ca cetățenii să poată informa prin niște portaluri dedicate în legătură cu activitatea noastră. Eu sper că concluziile acestui raport vor fi adoptate și astfel va fi crescută identitatea și coeziunea europeană. Doamna Harkin pentru grupul al de acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport cuprinzător. Eu sunt membru supleant la PETI de șase ani, iar în acest timp am lucrat îndeaproape cu unii petiționari și i-am ascultat cu atenție iar un lucru care mă preocupă este că, în general, cetățenii au o perspectivă diferită privind instituțiile europene decât noi, deputații sau comisarii. Noi trebuie să ne punem în locul petiționarilor, iar dacă dorim să avem un proces uh, ușor accesibil de către cetățeni. Trebuie să avem uh, un fel de grup al petiționarilor care, um, care să ne dea sugestii de schimbări pozitive. Pentru foarte mulți cetățeni, adresarea unei petiții la Parlamentul European reprezintă ultima etapă a unei călătorii foarte lungi și sunt deja foarte, foarte frustrați. Noi trebuie să facem acest proces cât mai lin cu putință. Iar propunerea de transformare a paginii website uh, într-un ghișeu unic este una extraordinară. Dar, în egală măsură, trebuie să sprijinim cetățenii pe tot parcursul procesului, oferindu-le explicații uh, foarte clare privind procedura. Chestiunea petițiilor uh, admisibile și inadmisibile revine în fiecare an. Trebuie să ne dăm seama foarte clar că nu vom explica foarte clar cetățenilor care sunt competențele Uniunii Europene. Nu vom putea face acest lucru. Iar important este că în momentul în care o petiție este inadmisibilă, acest lucru trebuie să fie explicat foarte clar cetățenilor și trebuie să existe sugestii despre calea de urmat în continuare. Sunt de acord cu alientul 17 care cere Comisiei să se uh, ocupe de anuare profesionale, profesionale înșelătoare. An, de, uh, an, în fiecare an uh, companiile sunt supuse abuzurilor din partea acestor uh, întreprinderi frauduloase. Se vorbește și despre impactul legislației europene asupra vieții cetățenilor și um, modul în care cetățenii sunt cei care ne pot spune care sunt neajunsurile legislației. Noi, Parlamentul și Comisia, trebuie să plecăm urechea la ce ne spun cetățenii și să încercăm să ne îmbunătățim um, eficiența. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Doamna Ocken din partea verzilor, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, vreau să mulțumesc raportorului pentru eh, raportul său excelent, eh, dar n-am timp mult la dispoziție și de aceea mă concentrez asupra amendamentelor trebuie să uh, vorbim clar și concret despre activitatea noastră dacă vrem ca cetățenii să ne înțeleagă activitatea. Activitatea noastră a fost atât de succes și uh, au, ne-au ascultat uh, și autoritățile naționale uh, atunci când am făcut recomandări. Nu am vorbit uh, uh, prea abstract, dar, din păcate, uh, activitatea noastră nu este percepută așa cum am dori. În ce privește amenamentul 1, dreptul european trebuie con, uh, confruntat cu legislația națională a fiecărui stat mem- membru. S-ar putea crede că uh, instanțele naționale sunt uh, ultima instanță, dar există și instanțe europene supranaționale la care pot face apel uh, acești cetățeni. Apoi, amendamentul 4, ăsta mi se pare cel mai important. Uh, se oferă Comisiei posibilitatea de a se conferă practic prin intermediul Comisiei Statelor Membre posibilitatea să eludeze anumite recomandări și rezoluții ale noastre. Eu cred că Comisia nu trebuie să se sustragă acestei răspunderi pe care o are. Amendamentul 5. Forma de modul de lucru al Comisiei de petiții Cred că regulile și metodele de lucru pe care le aplicăm funcționează foarte bine. Și dacă ceva nu este stricat, vă rog să nu încercați să reparați din nou uh, un mecanism care funcționează. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Jobro, din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă alătur și eu celorlalți vorbitori, mulțumind raportorului pentru acest raport foarte bun. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că activitatea Comisiei pentru Petiții va fi foarte influențată de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În această nouă situație, Parlamentul este cel care ar trebui să joace rolul cheie acum. Mai ales mă refer aici la inițiativa cetățenească și la ceea ce îi revine Parlamentului în această problemă. Comisia pentru Petiții joacă în acest sens un rol foarte important pentru că este o parte din uh, organismul de control pe care îl deține Parlamentul, din instrumentul de control Rolul Comisiei pentru Petiții este așadar important. Vreau să vă amintesc de o problemă în Germania, când curțile germane au hotărât că părinții copiilor din diferite naționalități aveau drepturi limitate față de părinții din aceeași naționalitate. Să nu uităm acest, acest element. De asemenea, avem mai multe schimbări care sunt în curs în momentul de față. Și un alt important, un lucru important pentru uh, Comisia pentru Petiții este o, Carta pentru Drepturi Fundamentale care este obligatorie. Mulțumesc. Domnul Maier are cuvântul acum din partea GUE și are trei minute. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea mulțumiri eh, raportorului din partea eh, grupului meu parlamentar. Cred că raportul arată foarte clar uh, cât de cuprinzătoare a fost activitatea Comisiei în anul 2009. Petițiile devin din ce în ce mai mult uh, un instrument eficace în mâna cetățeanului european uh, și cred că tocmai creșterea cazuisticii de la 2008 la 2009 demonstrează acest lucru. Iată, petiția este un instrument util Um, atunci când uh, sunt, trebuie tratate niște probleme din domeniul pieței interne, a justiției și așa mai departe. Germania, Spania și România sunt primele state care uh, care fac apel la petiții. Sper că n-are nicio legătură cu rezultatul uh, pe care îl așteptăm în seara aceasta, în curând. Nu. Revenind la, la treburi serioase, este un un instrument foarte important pentru toți cetățenii europeni. Iar în ce privește uh, Comisia Europeană, cred că trebuie să uh, ne adresăm mai direct Comisiei, trebuie de asemenea să uh, stabilim mai clar competențele Uniunii Europene în anumite spețe, să eficientizăm procedurile noastre. Acolo, de exemplu, unde sunt uh, tratate probleme de mediu acolo, răspunsul din partea Comisiei trebuie accelerat. De multe ori, uh, răspunsul la o petiție devine uh, prea, uh, vine prea târziu și se uh, continuă, de exemplu, o, o situație de poluare a mediului înconjurător. Deci, din momentul depunerii petiției până la răspunsul comisiei, trebuie să, de, să decurgă mai puțin timp în viitor ca și, ca și până acum. Iar într-o fază ulterioară, răspunsurile uh, trebuie să fie implementate mai uh, strict, mai riguros. În 2009 putem spune că am avut uh, parte de o ameliorare a situației în această privință față de 2008. În 2009, Spania a fost o țară care a avut probleme foarte mari în ce privește dezvoltarea urbanistică necontrolată, probleme care au generat Uh, multe uh, petiții. Uh, nu de mult am vizitat un oraș din Spania unde am văzut și care este impactul de mediu al acestei dezvoltări neconcertate. E bine, dacă vrem, dacă putem să accelerăm puțin activitatea comisiei, atunci cu siguranță că cetățenii ne vor fi foarte recunoscători. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Dreptul la petiții a fost ancorat prin tratatul de la Lisabona ca o parte importantă a cetățeniei europene. Cetățeni din Spania și Germania aduc uh, la depărtare cu, cu mult mai multe petiții decât ceilalți cetățeni. Dar uh, și uh, alte țări vin imediat, de fapt, după aceea și este foarte important că și alții înaintează petiții. Important este însă să vedem impactul acestor petiții pe integrare și aprofundarea integrării în Uniunea Europeană hotărârile Uniunii Europene au de fapt o influență directă pe viața cetățenilor. Prin intermediul unei petiții, cetățenii pot intra în contact direct cu instituțiile europene, instituții care sunt de obicei percepute ca fiind birocratice și foarte abstracte. Dar, prin această petiție și instituțiile câștigă, pentru că de multe ori petiția se aplică, se uh, arată prin faptul că este înaintată cum se aplică dreptul european. De exemplu, când e vorba de recunoașterea reciprocă a experienței profesionale sau a unor diplome. Uniunea Europeană susține programe de mobilitate pentru ca aceasta să poată funcționa, însă este nevoie de o reciprocitate și de o recunoaștere reciprocă obligatorie care ar trebui să fie lege. Uh, Par, uh, Parlamentul European reprezintă cetățenii și din acest motiv este foarte important ca prin intermediul petițiilor ei să se poată adresa de fapt direct deputaților. În calitate de membră în Comisia pentru Petiții, eu mă implic uh, deschis pentru o sferă de aplicabilitate mai puternică a acestei comisii și pentru o informare mai bună despre ceea ce se întâmplă în această comisie. Dacă s-ar ști mai bine ce face Uniunea Europeană, cu siguranță am putea reduce și numărul de petiții, pentru că s-ar înțelege care sunt mecanismele la dispoziție. Și vreau și eu să mulțumesc pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamnei Vertman, și acum îi dăm uh, cuvântul doamnei Mazzoni. Grazie, președinte. Saluto il comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Îmi pare rău că nu avem și un reprezentant al Consiliului alături de noi. Conceptul de cetățenie europeană a fost consolidat de-a lungul anilor, oferind legitimitate reprezentării cetățenești. Dar, în egală măsură, există și unele funcții uh, concrete care îi atribuie un caracter mai popular și care vin din dorințele părinților uh, fundatori. fondatori. Um, iar în tratatul de la Lisabona, iată, obiectivul este o mai mare participare a cetățenilor. Această valoare reprezintă temelia construcției europene. Este vorba de o participare activă a cetățenilor europeni în politică. Putem să ne gândim aici la activitățile organizate în funcție de solicitările cetățenilor. E vorba de activitatea Aici este vorba de Comisia pentru Petiții și activitatea sa. În ceea ce privește solicitările cetățenilor, vreau să vă spun că îl felicit pe domnul raportor pentru acest document, dar în ciuda reticenței Comisiei de Cooperare cu Comisia pentru Petiții din ultim, în ultimii ani, totuși situația s-a îmbunătățit, procedura de analizare a petițiilor a fost consolidată, am propus un sistem mai modern Doamna Mazzoni, nu aveți decât un minut la dispoziție, un minut și jumătate, uh, spune domnul președinte, întrerupând vorbitoarea. Mai aveți 15 secunde la dispoziție. Îmi permiteți să închei, da? În cazul acesta vreau să-mi exprim o dorință. Sper că în următorii ani ne vom bucura de o mai bună cooperare cu Comisia Europeană și uh, eu iau în serios propunerile domnului comisar, cele trei puncte, și sperăm că Comisia pentru petiții va avea un rol hotărător în ceea ce privește inițiativa cetățenilor europeni care se dezbate la ora actuală. Mulțumesc, uh, doamna Kinga Gönz, uh, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să felicit raportorul pentru raportul său care arată foarte clar care a fost situația în anul 2009, care nu a fost un an deloc ușor. A, s-a schimbat două treimi din componența comis, com, comisiei, s-a schimbat Parlamentul și Sigur, prin adoptarea tratatului de la Lisabona, uh, Comisia și Parlamentul au încercat să um, uh, restrângă uh, deficitele de democrație care au existat până acum aici. Tocmai aceste deficite de democrație, respectiv prelucrarea acestor situații deficitare pentru cetățeni, reflectă foarte clar ca un feedback important cât de bună până la urmă este munca noastră și instituția noastră. Însă, așa numitele nepetiții au crescut și acest lucru arată că nu este foarte clar pentru cetățeni care sunt situațiile în care trebuie să se adreseze comisiei, care sunt situațiile în care pot să se adreseze Parlamentului. Petițiile de obicei uh, ating uh, situații în care fie nu sunt suficient implementate normele Uniunii Europene uh, în plan național, fie în situații în care s-ar dori competențe mai mari la nivel european, cum ar fi în cazuri care privesc mediul înconjurător sau libertăți civile. Sigur, siguranța internă, securitatea și justiția sunt componente foarte importante ale cazuisticii Uh, din Comisia de uh, Petiție. Uh, fără ajutorul domnului Șefcovici nu am fi avut, avut posibilitatea să fim atât de eficienți în prelucrarea Uh, petițiilor, uh, dar trebuie să avem grijă că factorul timp este foarte important pentru noi, pentru că dacă nu reacționăm suficient de rapid, s-ar putea crea daune foarte mari pentru petiționari. Din păcate, constatăm că aceste petiții nu-și găsesc răspuns în aceeași măsură și cu aceeași viteză în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, de aceea cred că și acest uh, lucru trebuie corectat pe viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Jetzt hat das Wort Herr Jahr für eineinhalb Minuten. Domnul Iar, timp de un minut și jumătate, vă rog. Uh, Mulțumesc. Dreptul la petiție este unul dintre cele mai importante drepturi ale cetățenilor din Uniunea Europeană. Prin aceasta se poate atrage atenția asupra problemelor care intervin în Uniunea Europeană în legislație, de exemplu, și petițiile sunt în același timp un barometru foarte important despre funcționarea sistemului juridic. Eu mă bucur de aceea de faptul că am avut de trei ori mai multe petiții anul trecut decât, în, de acum, decât acum câțiva ani. Dar cetățenii primesc câteodată un răspuns foarte repede și pentru a putea păstra acest lucru, trebuie să ne optimizăm uh, felul de a munci în această comisie. Trebuie sortate mai repede nepetițiile și trebuie să nu mai împiedice această activitatea noastră administrativă. În al doilea rând, petițiile pentru care nu suntem noi competenți trebuie să fie transmise mai departe mai repede sau trebuie respinse mai repede. Și, în același timp, toate, uh, și comisia noastră trebuie să intre într-un dialog mai rapid cu petiționarii. Cred că Comisia are o șansă prin intermediul acestui instrument să transforme Uniunea Europeană într-un construct mai viu decât este momentul de față pentru cetățeni și noi, Comisia pentru Petiții și restul responsabilor vom Sper eu că vom folosi această șansă pe viitor și vă mulțumesc încă o dată și raportorului pentru acest raport bun. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele, domnul Busutil, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport foarte bun și foarte important, fiindcă provine de la o comisie foarte importantă, Comisia pentru Petiții, care reprezintă o punte între instituțiile europene și cetățeni. Iar în această comisie nu dăm doar posibilitatea cetățenilor de a discuta cu noi, ci uh, și le dăm prilejul să se facă auzi, auziți. O ocazie rară pentru ei, iată de ce această comisie este foarte importantă. Aș dori să vorbesc despre un raport pe care l-am întocmit eu în 2008 în numele Comisiei pentru Petiții în ceea ce privește anuarele profesionale înșelătoare iar uh, uh, cetățenii nu își dau seama că trebuie să plătească până la urmă pentru publicitatea unor produse. Acest lucru afectează foarte multe întreprinderi, dar și organizații cum ar fi școli, biblioteci, uh, care nu sunt companii cu profit și care cad victime acestor anuare. Solicit Comisiei să facă o propunere pentru soluționarea acestei probleme odată pentru totdeauna. Din păcate, până acum nu am primit un răspuns, dar voi face presiuni în continuare pentru a obține un răspuns și rog comisia să ia notă de comentariile mele. Sunt convins că comisia ia notă, spune domnul președinte. Doamna Colasca Bobinska este ultimul nostru vorbitor. Eh, raport eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care l-am citit uh, ilustrează în detaliu importanța acestui nou organ, Comisia de Petiții. Cetățenii, prin petițiile lor, uh, ne informează în legătură cu eșecul unor instituții naționale de a aplica dreptul european. Uh, iar noi prelucrăm aceste petiții, însă de multe ori după eh, emiterea unui răspuns nu mai aflăm ce efect au avut eh, rezoluțiile noastre. Nu există un mecanism de monitorizare suficient de bine elaborat care să arate până la urmă care este impactul activității noastre. Iar eh, este foarte greu să mm, formulăm niște concluzii dacă nu știm uh, care este impactul activității noastre. De aceea se întâmplă că de multe ori uh, petiționalul revine cu uh, problema sa odată ce, chiar după ce a primit o primă soluție. Și atunci uh, Comisia Petiției este uh, ocupată din nou cu o situație care ar trebui să-i fie atras atenția în uh, primul rând. De exemplu, gazoductul din Marea Baltică Eh, care urma să fie construit în 2006 eh, punea niște probleme de mediu și de poluare grave. Și atunci eh, noi am solicitat comisiei să verifice dacă studiul de impact realizat uh, în anterior acestei construcții a gazoductului a fost suficient uh, de elaborat. E bine, n-am primit nicio, uh, nicio informare în legătură cu acest studiu de impact și iată că au revenit petiții pe aceeași temă. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, spune președintele. Uh, trecem la procedura Cash DI și are mai întâi cuvântul doamna McGuinness timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Dar acum vreau să vă vorbesc despre o actualizare a activității Comisiei PETI din 2006-2007, în momentul în care am avut o comisie de anchetă privind viața echitabilă. Eu am prezidat această anchetă care a dus la un raport în 2007 ce a cerut guvernului Marii Britanice să-și recunoască responsabilitatea sa și să uh, îi compenseze pe cei care dețineau uh, astfel de polițe mm, care Uh, erau frauduloase. Poate că ați primit uh, reclamații privind um, aceste despăgubiri, iar se pare că despăgubirea va fi doar 20%. Uh, aceasta nu a fost intenția noastră și aș dori ca Comisia și Parlamentul European să analizeze îndeaproape acest lucru, iar guvernul britanic trebuie să își onoreze angajamentele și să îi eh, despăgubească pe toți deținătorii de polițe frauduloase care au avut de suferit. Ehm, vă mulțumesc foarte mult, domnul, doamna Alfano. Președinte, ritengo diritto... Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul de a înainta petițiile este unul din instrumentele esențiale pentru cetățeni atunci când e vorba de participarea la politica europeană. În calitate de deputată europeană, eu servesc cetățenii. Ei trebuie să stea în centrul deciziilor noastre. Și m-am interesat de multe ori pentru petiții. Președintele roagă să vorbească puțin mai încet, să citească textul mai încet. Așadar, m-am interesat de multe ori de petițiile care au fost înaintate și de felul în care sunt acestea tratate în comisie. În ciuda faptului că articolul 5 din regulamentul de procedură prevede ca toți deputații să poată avea acces la toate documentele din celelalte comisii parlamentare, am constatat că, de fapt, documentele respective nu erau la dispoziție decât pentru membrii Comisiei pentru Petiții. Am încercat să reafirm această dorință și nu am primit niciun răspuns. Cred că acest lucru trebuie modificat pentru că este discriminatoriu. Astfel, petițiile și activitatea respectivei comisii nu poate să ajungă la cel mai bun rezultat. A încercat să spună, am încercat să spun cât mai multe în timpul pe care le aveam. Da, dar totuși trebuie să vorbiți mai rar, spune președintele. Acum, doamna Băsescu. Please. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să-l felicit pe colegul meu, domnul Iturgaiz, pentru munca depusă la acest raport

Mulțumesc, așa a fost foarte bine, ați vorbit uh, destul de rar și totuși ați reușit să spuneți totul într-un minut, vă mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, doamna Ietemachi. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Onnittelut raportoija Irkutsia saisille erinomaisen informatiivisesta. Domnule președinte, um, sunt membru acestei comisii nu sunt membru acestei comisii, dar am o imagine foarte bună asupra activității în această uh, comisie și uh, știu foarte bine cât de utilă este această comisie. Uh, procedura de depunere a unor petiții la Parlamentul European este o, o procedură foarte eficace, dar prea puțin cetățeni o cunosc. Chiar și după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și e, uh, utilizarea și a. E, uh, uh, noilor instrumente, precum inițiativa cetățenească, uh, petițiile rămân un instrument uh, foarte important. Uh, cred că raportul reflectă foarte bine activitatea comisiei, însă cetățenii trebuie să afle, poate chiar de din partea acestei comisii, că inițiativa cetățenească și petiția nu sunt același lucru. Panie Przewodniczący, <clears throat> ciekawa działalność tej komisji i poprzedniej. Acest raport este foarte interesant. Comisia pentru petiții a fost uh, în lumina reflectoarelor, mai ales uh, în, la fostul mandat parlamentar, mai ales în ceea ce privește unele petiții pe care le-am analizat. Doresc să vorbesc despre accesul la informații iar aici sunt de acord cu doamna Gruni și anume avem nevoie de o consolidare a vizibilității ombudsmanului și a Comisiei pentru Petiții. În egală măsură, trebuie să ne informăm cetățenii europeni în ceea ce privește uh, progresul unei anume petiții, ci și în ceea ce privește rezolvarea unei petiții sau uh, concluziile unor petiții. De pildă, s-a adoptat o rezoluție relevantă privind uh, proiectul Nord Stream, dar uh, cetățenii mei mă întreabă ce se mai întâmplă. Mulțumesc, domnul Jekierski. Na wstępie podkreślić, jak rośnie znaczenie Komisji Petycji. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să subliniez rolul important pe care îl joacă Comisia pentru Petiții ca instituție care ajută și salvează, într-un fel, uh, cetățenii europeni atunci când ei sunt confruntați cu o problemă care ține de Uniunea Europeană. Activitatea acestei comisii este foarte importantă pentru foarte mulți cetățeni care fac uz de dreptul uh, lor când, atunci când alte drepturi ale lor sunt încălcate. Aș dori să subliniez faptul că Comisia noastră pentru petiții ar trebui să colaboreze mai bine cu comisiile pentru petiții din parlamentele naționale. De asemenea, Comisia pentru petiții are funcții de control în ceea ce privește Comisia Europeană și este important ca și aceste drepturi să fie folosite. Este bine să reținem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Și acum îi dau cuvântul domnului comisar. Domnule Sefciovici, mai doriți eventual să spuneți câte ceva față de ceea ce s-a spus sau să răspundeți la întrebări? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să mă concentrez asupra celor mai importante trei aspecte pe care le-am extras din contribuțiile noastre. În primul rând, o mai bună cooperare, eh, comunicare. În al doilea rând, o comunicare mai bună eh, cu Comisia în domeniul petițiilor și, eh, în al treilea rând, aspectele procedurale. În ce privește comunicarea mai bună, sunt de acord cu distinși deputați că ar trebui să încercăm să diseminăm mai bine informațiile legate de aceste petiții, să explicăm mai bine cetățenilor care este diferența dintre petiție și inițiativa cetățenească, care sunt drepturile cetățenilor atunci când uh, se adresează uh, ombudsmanului european. Nu există suficientă informare în legătură cu aceste instituții ale Uniunii Europene și trebuie să ne gândim cum putem disemina mai bine informațiile în rândul cetățenilor. Încercăm să dezvoltăm instrumentele de comunicare pe care Comisia le are deja, de exemplu prin intermediul uh, site-ului său uh, internet. Exact, avem uh, un, un site uh, european care încearcă să vină tocmai în întâmpinarea acestei probleme și am dori uh, să prezentăm chiar acest site Comisiei PETI și celelalte comisii dacă consideră că este util pentru, ca, a, pentru a primi un feedback în legătură cu posibilitățile de ameliorare a conținutului și a, caracterului interactiv acestui site. Cred că uh, prin inițiativa cetățenească uh, oferim uh, cetățenilor noștri un, un nou instrument de ajustare a normelor legislative europene. Vreau să mulțumesc, vreau să mulțumesc distinșilor deputați pentru inițiativa lor de a de a reacționa la proiectul nostru eh, de legislație pe această temă a inițiativei eh, europene eh, cetățenești. Odată ce regulamentul va fi uh, adoptat și implementat, se va ști mai bine cum se folosește acest instrument. În ce privește cooperarea cu Comisia, uh, noi suntem foarte deschiși acestei colaborări cu Parlamentul European. Uh, înțelegem că petițiile vin direct de la cetățeni și răspunsul cel mai bun este răspunsul corect care în timp util ajunge înapoi la cetățean. Astfel putem preveni frustrările. Dar uneori nu este ușor să ofer aceste răspunsuri, pentru că uh, este nevoie de o analiză exactă, un, un studiu al impactului uh, uh, juridic al unei soluții care este propusă. Însă vom colabora cu Parlamentul European pentru a găsi căi de ameliorare a acestor chestiuni procedurale. Și acum, în ce privește uh, procedurile de încălcare. Uh, vreau să asigur uh, distinși deputații ai Parlamentului European că luăm foarte în serios această problemă. Și dacă vă uitați la lista procedurilor de infringement deschise, atunci veți vedea că ne așteptăm ca toate statele membre să respecte în mod egal și în același mod legea. Noi uh, folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție pentru schimbul de vederi, uh, de opinii cu statele membre, pentru a dialoga, pentru a implementa anumite decizii și dacă acest dialog nu este uh, unul încunutat de succes, atunci ne mai rămâne evident și instrumentul de a ne adresa Curții Europene de Justiție pentru ca legea europeană să prevaleze. Au fost uh, în trecut uh, mai multe solicitări din partea Parlamentului European în legătură cu de, uh, informarea pe tema acestei proceduri de infringement. Acum cred că în baza acordului cadru dintre Comisie și Parlament, această problemă nu va mai exista. În viitor vom putea să colaborăm mult mai bine și um, vom putea uh, mult mai bine influența, vom putea influența mai bine statele membre, uh, ținând cont de, și de poziția dumneavoastră. În ce privește celelalte observații care au fost făcute, le-am notat și voi reacționa la ele în timp. Mulțumesc! Mulțumim uh, domnului comisar Șefcovici pentru intervenția sa și dăm din nou cuvântul raportorului Angulo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru toate contribuțiile lor. Cred că un lucru a fost comun pentru toată lumea. Toată lumea este de părere că această comisie, Comisia de Petiții, este importantă pentru cetățeni. Mii de cetățeni care își pun foarte mari speranțe în petițiile pe care le înaintează în fața Parlamentului și speră că această comisie să le rezolve problemele. E vorba aici chiar de probleme reale pe care le aduc cu ei cetățenii. S-a auzit de mai multe ori uh, faptul că de fapt, Comisia pentru Petiții este cea mai apropiată comisie de, de cetățean, pentru că acolo este contactul prim pe care îl are cetățeanul cu Uniunea Europeană. Mai există anumite lucruri care ar trebui îmbunătățite pentru ca și Comisia și uh, Comisia Europeană și pet petiționarii să poate să colaboreze mai bine și să fie mai utilă această procedură. Aș vrea să închei prin o rugăminte către dumneavoastră domnule comisar. Știu că dumneavoastră veți nota această rugăminte. Foarte mulți din colegii pe care i-am ascultat astăzi au dreptate, au dreptate în multe lucruri pe care le-au uh, menționat. Lipsa de informații în prezent, anumite petiții se blochează, nu se pot uh, trata cum ar trebui. Nu trebuie să ne uităm uh, pe după probleme, ci trebuie să ne uităm în față și să vedem cum putem să rezolvăm aceste probleme? De ce n-am rezolvat anumite petiții? Eu cred că este timpul ca dumneavoastră, ca și comisar, să încercați să ghidați acest proces de simplificare, de rezolvare a plângerilor care nu au fost încă simplificate, încă rezolvate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Muchas gracias. Mulțumesc. Dezbaterea pe tema raportului anual la Comisiei pentru Petiții s-a încheiat și votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt uh, intervențiile cu durată de un minut și, deși, pentru că îl văd deja pe domnul Lambrinidis, îi dau cuvântul în primul rând.